birocratic. În plus, Comisia uh, poate fi trasă la răspundere pentru fiecare pas între, uh, întreprins uh, de către Parlamentul European. În această situație, după schimbul de opinii cu Consiliul și cu Parlamentul, am ajuns, acest raport a ajuns să fie discutat în Parlamentul European și înaintea uh, Uh, negocierilor uh, cu, dintre Consiliu și Parlament, cred că ar trebui să fie aprofundate următoarele uh, subiecte legătura între fondurile tăiate și gravitatea deficiențelor în ceea ce privește statul de drept. Trebuie să existe o definire, o delimitare foarte clară față de mecanismul de protecție reprezentat de articolul 7 lucrurile nu trebuie să fie încurcate din acest punct de vedere. Mm, am apelat la avizul um, serviciului uh, juridic și tocmai pentru a înțelege care este instrumentul cel mai potrivit uh, care va putea fi folosit în care caz. În Consiliu, anumite state membre cer concretizarea listei anumitor uh, deficiențe, eventual extinderea um, acestei uh, liste. Acest lucru ar crea, cred, o securitate juridică. Suntem dispuși să lucrăm la extinderea, la redactarea și extinderea Uh, acestei liste, însă trebuie să înțelegem că trebuie să fim pregătiți să reacționăm și la cazuri neprevăzute, astfel încât Europa uh, să fie, să dispună de capacitatea de a răspunde acestor uh, situații neprevăzute. Este prevăzută, este prevăzută o perioadă de timp indicativă în care, cu caracter indicativ în care Comisia Europeană ar trebui să reacționeze. Este o idee este o idee bună, mai ales pentru că când este vorba de situații atât de, de complicată, este mai importantă um, capacitatea Comisiei de a analiza în profunzime uh, chestiunile înainte de a lua o decizie și nu rapiditatea uh, cu care este luată decizia respectivă de către Comisie. Doriți de asemenea ca informațiile pe care se bazează comisia să fie sau sursele acestor informații să fie precizate. Este un argument cu care uh, pot fi de, uh, pot fi de acord sursele de informații și deciziile judecătorești, de exemplu, pot fi precizate, pot fi definite cât mai concret de Comisia Europeană, exact așa cum uh, ne cere Parlamentul European. Și uh, de asemenea, merită să discutăm și despre protecția ulterioară a beneficiarilor uh, finali Mecanismul privind statul de drept instituit pe care îl discutați acum este uh, este un element deosebit de important, uh, mai ales în perspectiva vi- viitorului cadru financiar multianual. Dacă va fi adoptat un uh, asemenea mecanism, el își va aduce o contribuție importantă protecție, tăririi, protejării intereselor financiare și acoperim astfel o lacună din achiul uh, comunitar. V-aș ruga să acoperim în mod optim um, această lacună și să reușim să luăm o decizie în acest uh, an care va reprezenta o completare foarte importantă pentru viitorul buget uh, multianual. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră și pentru expertiza de care ați dat uh, dovadă pe acest subiect. Mulțumesc. În numele Comisiei Regi are cuvântul doamna Mihailova, un minut. Comisar, Comisie... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Um, Comisul, Comisia pentru Dezvoltare Regională, în avizul său, uh, uh, spune că uh, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt extrem de importante pentru câștigarea întregii cetățenilor în Uniunea Europeană. Orice decizie, orice deficiență generalizată um, în domeniul statului de drept Uh, nu poate fi permisă. Trebuie să facă evaluări uh, pentru a ne asigura că beneficiarii finali uh, nu sunt afectați. Um, nivelul sancțiunilor trebuie să fie proporțional și bazat pe tratamentul echitabil al statelor membre și să țină cont de situația economică și socială a fiecarei țări. În ceea ce privește fondurile structurale, în cazul cărora Comisia pune în aplicare bugetul Uniune dacă apar deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, regulamentul uh, general poate fi aplicat pentru um, a-i proteja mai bine pe utilizatorii finali. Comisia trebuie să monitorizeze situația statului de drept din statele membre, dar și să se asigure că instituțiile statelor membre vor continua uh, să facă plățile angajate în mod corect. Scholz. Are cuvântul acum domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, în uh, numele Comisiei uh, AFCO insist asupra uh, faptului că este important să păstrăm bugetul Uniunii Europene când vine vorba de deficiențe legate de statul de drept din statele membre. Există o legătură um, cu acest punct, cu, cu o ex- executare uh, adecvată a bugetului. Este important ca justiția, independența justiției să fie garantată, tocmai de aceea Comisia competentă pe fond, Comisia AFCO, uh, Uh, a cerut ca um, a cerut statelor membre ca în interesul solidarității uh, uh, financiare să garanteze această independență. Ne dorim ca Comisia Europeană să se asigure că interesele beneficiarilor finali să um, fie neatinse în mod general. Tocmai de aceea cerem Comisiei Europene să ne prezinte uh, evaluările impactului măsurilor uh, luate. Și, în ultimul rând, considerăm că rolul Parlamentului European, dincolo de informațiile pe care ar trebui să le primească, uh, din punct de vedere procedural, ar trebui să fie uh, întărit. Și toate aceste chestiuni, desigur, trebuie să respecte și principiul uh, proporționalității. Vă mulțumesc, putem trece la uh, oratorii numele grup, grupurilor politice, numele PPE, doamna Gresle are cuvântul un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule, domnule comisar. Au fost au fost, uh, sunt, sunt prezentate opt articole destul de scurte ca text, care mie însă îmi dau speranță că vom uh, reuși să îmbunătățim uh, uh, protejarea bugetului uh, Uniunii Europene. Acest regulament pornește de la unul din uh, punctele slabe, vulnerabile ale Uniunii Europene. Statele membre uh, care se confruntă cu, coru- cu corupție. Vedem că există unii reprezentanți guvernamentali care uh, profită de influența lor pentru a, a avea acces la fonduri europene pe care apoi le distribuie prietenilor și încearcă apoi să pună capăt anchetelor, europe, uh, anchetelor uh, din Uniunea Europeană. O procedură bazată pe articolul 7 nu ar funcționa uh, într-un asemenea caz pentru că este vorba de doar cazuri cazuri uh, izolate și mă bucură faptul că Comisia a dat curs unei uh, uh rugăminte a noastră de a înțelege ce se întâmplă când cei care fac fraudă cu fonduri europene sunt persoane proeminente. Acest regulament, desigur, nu va rezolva toate problemele, însă va fi unul uh, util. Um, Aici nu are ce căuta frauda fiscală. Este un subiect care ar trebui să fie discutat într-un alt context și ar fi frumos dacă am reușit să uh, adoptăm acest raport fără acest punct privind frauda fiscală. Vă mulțumesc. În numele Socialiștilor și Democraților are cuvântul doamna Iala Sender, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscătoare domnului Gardea Saval și domnului Sarvama pentru tot ceea ce au făcut. A fost un dosar complex. Aș fi preferat sancțiuni directe politice aplicate de Consiliu și nu uh, Comisia și Parlamentul să trebuiască să facă eforturi uh, în urma cărora uh, să sufere bugetul european, care deja nu avea bună presă. În fine, doamna Cortea Sabal uh, și domnul Salvama au reușit să obțină un test bun care protejează bine bugetul european. Este clar că dacă tribunalele sunt, uh, nu sunt independente, interesele financiare ale fondurilor europene uh, nu pot fi uh, bine protejate și beneficiarii finali cetățenii sunt afectați. Trebuie să încercăm să schimbăm obiceiurile guvernelor um, pedepsindu-le financiar, dar uh, nu beneficiarii trebuie să aibă de suferit. Uh, știu că atunci uh, când Um, Parlamentul care își face rapoartele privind drepturile omului, dar dacă se ajunge la nivelul bugetar, lucrurile se transformă într-o înfruntare. Uh, știu, cred că um, uh, textul este unul bun, dificil și complex, dar dacă reușim să-l aplicăm bine și să-l explicăm bine, uh, vom obține ceea ce am spus și în această dimineață. Pentru a obține Europa care protejează despre care vorbea domnul Macron, spune vorbitoarea, ă, trebuie să-i apărăm bugetul și acest text cred că va fi util în acest scop. Mulțumesc! Mulțumesc! Cernetski, Urmează acum domnul Cernetski. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, zgadzam się. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, sunt de acord cu colegii mei, sunt de acord cu doamna Iala Sender. Trebuie să, o, să protejăm Europa de cei care doresc să o distrugă. Însă întrebarea care se pune este cine dorește să distrugă Europa. Europa. Este vorba de cei care au stârnit acest val de euroscepticism în Uniunea Europeană sau este vorba de cei care se Uh, implică, inter, intervin în afacerile interne ale statelor membre sau cei care critică rezultatele alegerilor din uh, Italia, așa cum că s-a întâmplat în Italia, în Polonia, în Ungaria și așa mai departe. Domnul Salvama uh, avea dreptate când se referea la cutia Pandorei. Însă nu cred că ar trebui să deschidem această cutie a Pandorei cu asemenea norme care pot fi apoi interpretate într-un mod prost. Uh, țara din care provine domnul comisar uh, Oettinger are dreptul de a ale, de a-și alege președintele Curții Constituționale din, uh, Car, din Carlsruhe și nu dorim să ne amestecăm în uh, chestiunile interne ale Germaniei. Este un principiu care trebuie să fie respectat de toată lumea. Pentru că și state ca Ungaria, care sunt atacate, și-au ales în mod democratic uh, guvernele. Vă mulțumesc foarte mult. În numele liberalilor și democraților are cuvântul doamna Machi, un minut și jumătate. Eu periaate on democratisten maiden kivijalka. Principiul statului de drept um, trebuie să fie respectat de orice democrație. Dacă principiul statului de drept nu este respectat, nu este garantat, este periclitată colaborarea între statele membre ale Uniunii Europene și viața cotidiană a cetățenilor va fi afectată în mod uh, negativ. În momentul în care un stat aderă la Uniunea Europeană, trebuie să respecte anumite uh, criterii în sensul unei responsabilități comune. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că această propunere nu va rezolva toate problemele cu care ne confruntăm. Așteptările noastre sunt uh, înalte, însă acum este important ca fondurile europene să fie cheltuite în mod ad- adecvat. Deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept trebuie să fie legate de uh, bugetul Uniunii Europene, pentru că altfel acest instrument uh, nu poate fi Uh, declanșat. Drept urmare, nu este un instrument care poate rezolva singur existența unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept. Sunt convinsă că va fi un mecanism uh, greoi, în ciuda uh, Uh, propunerilor uh, de a îmbunătăți uh, această procedură. Cred că va fi foarte dificil până la urmă să-i apărăm pe beneficiarii finale ai fondurilor europene. Grupul meu politic este de acord cu această propunere care, chiar dacă este una complicată și dificilă din punct de vedere uh, juridic, va fi interesant să vedem cum va funcționa. Doamna Nirea, de un minut și jumătate. Mulțumesc. Trebuie să spun că citind documentul am câteva preocupări. E greu de înțeles, întâi de toate. Uh, e greu de înțeles, chiar dacă vorbim de statul de drept, ce se întâmplă, de fapt, transformăm uh, acesta într-un instrument politic. E greu să aplici reguli și într-o direcție și în alta. Eu sunt neliniștită pentru că implicațiile în diversele state membre sunt uriașe. Ar exista avantaje pentru țările bogate și mi se pare mie că se creează o situație în care uh, statele membre n-ar fi responsabile pentru banii care intră și eu nu cred că ar trebui să dăm comisiei un așa înalt uh, grad de putere. Nu ar trebui comisia să aibă puterea de a decide asupra statului de drept într-o țară sau alta. Comisia face un pas înapoi când vedem ce se întâmplă în Spania sau situația din Catalonia. Comisia nu spune nimic, închide ochii. vis-a-vis -vis de niște cetățeni care se exprimă prin vot. Iar acum avem uh, o, această procedură și mă întreb cum putem asigura echitatea în întreaga Uniune Europeană. Vor exista, uh, repet, uh, avantaje pentru cei care sunt alături de comisie. Eu cred că e nevoie de mai multă claritate și vedem că în anumite țări nu se va oferi aceeași protecție ca altundeva. Uh, Curtea de conturi uh, există în Uniunea Europeană și uh, nu trebuie să amestecăm lucrurile. Aș solicita Comisiei să revadă acest instrument și să cedeze câte ceva din puterea de care, pe care și-o arogă acum președintele în numele EFTD, domnul Arnold, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere, în această dezbatere, marea întrebare e care sunt circunstanțele în care acest instrument va fi folosit. Dacă vorbim de uh, abuz de fonduri, de bani ai cetățenilor utilizați greșit, atunci e una. Și nu e nimeni mai uh, ferm decât mine în ce privește utilizarea corectă a banului public. Dar dacă ajungem într-o situație în care UE spune cine respectă și cine nu respectă statul de drept, deci se iau niște decizii politice împotriva statelor membre, asta e o cu totul altă treabă și mi se pare că domnul Cernețchi are aici un argument. Ce mă preocupă mine cel mai mult e procedura Uh, comisia cea care acționează, iar Consiliul nu face decât să reacționeze și se suspendă apoi niște fonduri. Mie mi se pare că aici direcția care se îndreaptă procedura e una greșită. Ar trebui niște dovezi ca să arătăm că ceva merge prost, nu invers. În practică, putem ajunge la o situație în care Comisia nealeasă judecă niște guverne alese în mod democratic. Și decizia de a sancționa sau a nu sancționa se poate baza pe popularitatea unei anumite țări. Că e vorba de Polonia, Ungaria sau Spania, putem sfârși într-o situație în care uh, vorbim de niște percepții politice, nu de realități. Trebuie demonstrat uh, angajamentul față de statul de drept. Dar atunci trebuie emulate cele mai bune practici ale celor care într-adevăr respectă statul de drept. Pentru mine uh, acest element lipsește din propunere. Mulțumim, spune președintele. Acum, pentru ENF, are cuvântul domnul Jolte cu minci și jumătate ten projekt komisji europejskiej <clears throat> to ostateczny krok do przejęcia całkowitej władzy. Această propunere a Comisiei Europene este ultimul pas pentru a prelua controlul asupra statelor membre. De azi înainte, funcționarii Comisiei vor putea tăia finanțarea statelor cu care nu sunt de acord. Este suficient ca un funcționar să vadă că un stat uh, nu privește mm, cu ochi suficient de buni uh, homosexuali, imigranții și așa mai departe pentru a uh, tăia finanțarea statului respectiv. Dacă Comisia va fi instituția care Uh, care va, va lua această decizie. Tocmai de aceea noi am înființat uh, partidul Pol Exit pentru ca Polonia să poată ieși din Uniunea Europeană. Dorim să facem din, uh, Euro, dintr-o Europa, însă Europa la care se gândea uh, Robert uh, Schuman uh, inițial. Dacă Uniunea Europeană devine o putere care ocupă alte state membre, are o atitudine colonialistă, Um, cred că este o organizație care trebuie să fie uh, părăsită și lansez un uh, apel uh, al tuturor de a contribui la crearea unei noi Uniuni Europene. Mulțumesc, doamna Montel. Un minut. Articolul 3 de la declarație Articolul 3 din Declarația Drepturilor Omului și a Cetățenilor din 1689 uh, spune foarte clar, suveranitatea este a națiunii. Nimeni nu poate exersa uh, o autoritate care nu este legată de națiune. Uniunea Europeană nu emană din nicio națiune. Uh, dând comisarilor posibilitatea de a sancționa statele membre care nu respectă așa zisele valori ale Uniunii Europene, textul dumneavoastră de fapt încalcă acest drept fundamental al popoarelor să decidă suveran politica pe care doresc, eh, care doresc să fie aplicată ehm, la ei acasă. Conform jurisprudenței eh, Orban, eh, fondurile europene vor fi suspendate dacă o universitate finanțată din fonduri străine nu este acceptată acceptată uh, sau să refuză să primească toată uh, mizeria din lume. Uniunea Europeană reciclează uh, un concept al lui Brezhnev cu numele de democrație și statul de drept. Uh, sper că nu dorește să ajungă ca URSS-ul pe care dorește să-l imită. Trăiască suveranitatea populară și democrația. Mulțumesc. Și leptoi, Marinescu. Are cuvântul domnul Marinescu. Uh, președinte, Eh, stimați colegi eh, consider că avem nevoie de acest eh, regulament. bugetul european trebuie să fie cheltuit cu eficiență respectând regulile din toate punctele de vedere. dacă un stat membru nu respectă una din valorile fundamentale ale uniunii statul de drept trebuie să existe posibilitatea să se intervină pentru a proteja banii europeni. propunerile raportorilor elimină o parte dintre neclaritățile textului comisiei dar au mai rămas prevederi care cred că trebuie îmbunătățite nu se identifică concret clar și detaliat modul în care deficiențele statului de drept afectează protejarea intereselor financiare ale uniunii nu este clar stabilită proporționalitatea măsurilor de sancționare cu prejudiciile aduse bugetului uh, european de deficiențele statului de drept nu se oferă suficiente garanții că beneficiarii proiectelor își vor primi banii în cazul unei suspendări de plăți pentru uh, statul respectiv. procedura de declanșare a mecanismului de condiționare se suprapune cu procedura prevăzută la articolul șapte din tratatul uniunii. eu sper că negocierile cu consiliul vor reuși să elimine toate neclaritățile pentru a elabora un regulament aplicabil în beneficiul cetățenilor. mulțumesc. Σας ευχαριστώ. Doamna Toma, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Democrația este o piatră prețioasă prea fragilă pentru a fi doar în mâinile guvernelor. Nu poate exista democrație fără statul de drept, așa cum se spune și în preambulul Cartei Europene pentru Drepturile Fundamentale. Citez, Uniunea se bazează pe principiul democrației și a statului de drept. Deci are datoria să garanteze aceste, respectarea acestor principii. Dar în ultimii ani, derive pe care le credeam apuse, inacceptabile și periculoase au apărut trecut, împotriva libertății presei, împotriva independenței justiției, împotriva drepturilor omului și, din păcate, sunt din ce în ce mai frecvente în toate colțurile Europei. Aș adăuga că uh, niciun stat membru nu este protejat de aceste abuzuri e urgent ca Uniunea să beneficieze de un instrument eficace pentru a pune capăt acestor lipsuri și pentru a sancționa guvernele vinovate. Mulțumesc Comisiei, dar mai ales colegilor Gardia Zabal și Savama pentru tot ceea ce au făcut pentru a perfecționa acest mecanism de protecție a bugetului uh, pe baza articolului 2 și um, pentru a răspunde uh, unui, uh, uh, unei lipse din sistemul nostru juridic, așa cum a spus domnul Oettinger. Dar, din obligația de a găsi un temei juridic în tratatele actuale, acest mecanism a trebuit să fie legat de bugetul Uniunii Europene. Uh, acest lucru ne face să fim extrem de vigilenți în aplicarea acestui mecanism din două motive. Trebuie să fim vigilenți când vine vorba de aplicarea sa pentru a sancționa um, guvernele și nu cetățenii beneficiari um, fondurilor europene. Ar fi absurd ca studenții, um, laboratoarele de cercetare, universitățile, agricultorii sau regiunile să fie victimele uh, Um, acțiunilor greșite ale guvernelor lor. Ar plăti de două ori, practic. Trebuie să fim vigilenți pentru a nu permite ca acest instrument de apărare a statului de drept să devină un instrument de gestiune bugetară sau de gestiune a penuriei bugetare, având în vedere uh, Um, cât de sărac este bugetul nostru. Sper că Comisia nu va uh, ceda acestei tentații. Mulțumesc! Cușmiuc. Mulțumesc! Urmează domnul Cușmiuc un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că, deși raportorii ar trebui să stabilească criteriile concrete privind deficiențele, de, privind statul de drept. Există o mare, o prea mare marjă liberă de manevră privind uh, aceste deficiențe. Se face trimitere la avizele curții de conturi și în acest context, vă atrag atenția că normele deja existente permit blocarea fondurilor europene dacă nu este respectată disciplina financiară. Există, un ex- există exemplul uh, Franței, care nu respectă criteriul uh, criteriul uh, bugetul, deficitului bugetar care nu ar trebui să depășească 3% din PIB și cu toate acestea uh, Franța nu a fost uh, sancționată. Noul mecanism propus este unul irresponsabil și delegația poloneză va vota împotriva acestei propuneri. Domnul Ali, un minut și jumătate. Mulțumesc. Pentru a proteja bugetul și interesele financiare în următorul CFM avem nevoie de un nou regulament, care nu e un mecanism de sancțiune, ci un instrument care să asigure bunul management financiar. Statul de drept, valorile Uniunii Europene, articol 2, TFUE și criteriile de la Copenhaga, inclusiv drepturile sunt importante. Deficiențele generalizate pot afecta managementul uh, financiar și de aceea trebuie să protejăm interesele Uniunii. E nevoie de un panel de experți independenți care să facă o evaluare anuală a statului de drept în toate statele membre. Comisia, când va lua decizii, va trebui să țină seama de avizul acestui panel. Pentru a proteja pe beneficiarii finali, e nevoie de măsuri suplimentare. Comisia trebuie să se asigure că uh, beneficiarii sunt plătiți indiferent ce se întâmplă cu autoritățile statului membru respectiv. Parlamentul trebuie să fie pe picior de egalitate cu Consiliul în procesul de adoptare uh, a unor astfel de măsuri sau de retragere a lor. Transferul de buget trebuie să intre în vigoare doar dacă ambele instituții, Consiliul și Parlamentul, nu resping această măsură propusă de Comisie. Mulțumim. Acum cuvântul și jumătate. O que se pretende cu această Mulțumesc. Cu această propunere se dorește condiționarea acordării fondurilor statelor membre uh, cu existența unui stat de drept, dar ne întrebăm despre ce stat de drept e vorba și cine va judeca dacă statul de drept există. Uniunea Europeană um, va controla situația instituțională a statelor membre? Uniunea Europeană care a refuzat rezultat rezultatele referendumurilor din Irlanda, țările de jos și Franța, această Uniune care nu acceptă rezultatul referendumului din Regatul Unit, uh, unde cetățenii s-au exprimat democratic, această Uniune care promovează recapitalizarea sistemului financiar din fonduri publice și apoi vine și prezintă factura popoarelor cu politici de austeritate, această Uniune europeană care lasă mii de refugiați să moară în Mediterană și criminalizează ONG-urile care încearcă să-i ajute. Lista nu este exhaustivă, dar arată lipsa de legitimitate a Uniunii Europene um, când vine vorba de um, evaluarea statului de drept fiecare stat trebuie să aibă dreptul să-și aleagă viitorul și modelul de dezvoltare. Nu trebuie neapărat ca acest model să fie cel descris de Uniunea Europeană. Respingem vehement acest instrument. Mulțumesc. Voorzitter, vandaag spreken wij over de begroting van de Unie in geval Domnule președinte, astăzi discutăm despre protejarea bugetului european în cazul unor deficiențe generalizate legate de statul de drept. Acest titlu ne arată că este vorba de bani, de fonduri cheltuită în uh, Ungaria sau în uh, Polonia, care ar urma să fie uh, suspendată pentru că nu respectă dictatul Uniunii Europene. Statele membre ar trebui să accepte pur și simplu tot ceea ce li se dictează de la Bruxelles și noul mecanism nu le-ar mai um, este menit să nu se mai poată opună. Ar trebui să existe o analiză independentă din partea Comisiei care nu ar face decât să submineze și mai mult suveranitatea stat, uh, statelor membre. Acest instrument este țintit uh, înspre Polonia și Ungaria, state care, după ce au suferit uh, ca urmare a dictaturii comuniste, vă asigur că nu vor accepta un asemenea instrument. Vă mulțumesc, doamna Schmidt, un minut și jumătate. Ja, sehr geehrte Vertreter Stimată, stimată, um, stimată domnule comisar, dragi, dragi colegi, dragi colegi, mă miră puțin direcția pe care a luat-o această discuție. Un lucru este clar, fondurile europene nu sunt uh, nu sunt un dar, ci reprezintă investiții și dacă într-un stat, membre, într-un stat membru nu funcționează prea bine combaterea uh, fraudei, atunci trebuie să facem ceva în, în, acest, uh, în, în acest lucru um, doar o mică parte din fondurile europene sunt cheltuite de statele uh, membre uh, direct și dacă există o fraudă, aceasta trebuie să fie uh, com, uh, com, uh, combătută. România a primit în anul 2016 7,3 miliarde, Polonia mai mult de 10 milioane, Ungaria mai mult de 5 miliarde și există, există necesitatea ca lucrurile să se îmbunătățească tocmai în aceste uh, state. Cu această propunere, Comisia are în cele din urmă posibilitatea de a îngheța, de a suspenda sau de a îngheța aceste fonduri în statele unde există această, această, aceste probleme. Și um, anchetele concluziile Olaf în cele din urmă vor atrage după sine și uh, uh consecință. Și dacă comportamentul statelor membre respective nu se schimbă, Uniunea Europeană trebuie să tragă consecințele uh, respective, necesare. Cine primește finanțare europeană trebuie să respecte uh, achiul comunitar. Doamna Chiang, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cum putem să cerem cetățenilor europeni să respecte principiile și valorile din uh, tratatul uh, privind Uniunea Europeană dacă cei care nu respectă aceste oblig- cele care nu respectă aceste obligații sunt chiar statele membre. Chiar dacă avem o cultură comună a statului de drept, uh, se poate consolida um, încrederea cetățenilor în Uniune, trebuie să se garanteze punerea în aplicare eficace a politicilor sale. De aceea, carențele generalizate legate de statul de drept în statele membre au consecințe dacă au consecințe asupra gestionarea financiară a Uniunii, trebuie să um, fie combătute nu doar pentru a garanta interesele financiare ale Uniunii Europene, dar și încrederea opiniei publice în Uniune și în instituțiile sale. Nu înțeleg motivele care stau la baza amendamentelor uh, Uh, care suprimă texte uh, din propunerea Comisiei. Trebuie să fim uniți pentru a promova respectarea drepturilor și valorilor esențiale pentru uh, legitimitatea um, proiectului european, pentru a relansa o Europa care își protejează cetățenii. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Tomasici. Mulțumesc, domnule președinte Uniunea e ținută la oaltă de interese comune și valori fundamentale și în vreme ce nimeni nu are nevoie de sfaturi prețioase cum să facă lucruri în propriul interes, e un fapt că valorile fundamentale adesea sunt subordonate acestor tipuri de interese. Dar asta nu trebuie să fie așa. E rezonabil, deci, ca statele membre care încalcă tratatele nerespectând valorile fundamentale, trebuie să fie blocate în aș urmări interesul prin, uh, în manieră uh, financiară. Însă, valorile fundamentale au fost interpretate în mod straniu și e necesară o disciplinare a unor state membre. E o cale însă care ne duce la un monolitism politic. Mi-a fost greu să înțeleg uh, ce uh, scop servesc aceste mecanisme, de aceea nu voi vota pentru acest raport. Mulțumesc, spune președintele. Acum, domnul Brioa, un minut. De când... Dragi colegi, uh, vă, care vă temeți că majoritatea eurosceptică va ajunge aici la Parlamentul European. Uh, de aceea puterea încearcă să-și consideze posibilitatea de represiune, suspendând uh, chiar fonduri europene uh, statelor membre care ar încărca statul de drept. Cu aprobarea dumneavoastră, Comisia ar putea uh, să taie fondurile oricărei țări care nu-i respectă capriciile. Refuzul de a primi migranți sau de a aplica politica bugetară impusă de Comisie ar duce la suspendarea fondurilor europene. Acest santaj permanent cu fondurile europene este inadmisibil pentru pentru că fondurile previn, provin din contribuțiile statelor membre. Aceste guverne, guvernul italian, polonez sau maghiar, au fost uh, ales, uh, sunt, repre- sunt reprezentantele, uh, reprezentanții aleșilor uh, uh popoarelor. Mulțumesc, domnul Doci. Kedves uh, kollégák, <clears throat> csodálkozó. Dragi colegi, se pare că există un fel de fetișism uh, instituțional pe care nu prea îl uh, înțeleg și anume că obiectivul principal al Uniunii Europene, a instituției europene, este să se asigure că există statul de drept și este garantat statul de drept. Dragi colegi, eu cred că statele membre ar trebui să se concentreze pe garantarea libertăților cetățenilor europeni. Ar trebui să depună toate eforturile pentru ca Europa să fie o regiune prosperă, garantarea păcii, libertății și prosperității. în acest sens uh, ne este util statul de drept. Legislația, instituțiile, regulile există pentru a sluji acestui obiectiv. Desigur, există anumite fenomene care amenință statul de drept, însă un, chiar dacă am accepta acest lucru, Uniunea Europeană nu ar uh, nu ar trebui să adopte măsuri care încarcă statul de drept în numele apărării statului de drept. Propunerea Comisiei Europene a fost una slabă de la bun început, a fost uh, diluată și mai mult de Parlamentul European pentru că nu se știe foarte clar care sunt normele care vor fi în vigoare, care vor fi pașii concreți ai procedurii care să uh, ducă la suspendarea uh, fondurilor. Deci nu este respectat statul de drept și nu vom fi de acord cu această propunere. Mulțumesc, domnul Con, un minut. Un minut. mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colege, dragi colegi, de ce discutăm astăzi din nou statul de drept? Pentru că este un subiect important pentru cetățenii europeni. Deseori sunt uh, întrebat de cetățenii din regiunea mea de ce Uniunea Europeană nu face nimic, de ce există guverne care primesc fonduri europene, uh, nerespectând în același timp regulile jocului și nerespectând valorile de- democratice. Într-un stat de drept, fondurile europene trebuie să fie protejate. Dacă un stat nu funcționează, crește riscul uh, fraudei și abuzării fondurilor europene. Deci este important să fie adoptat acest instrument, însă nu trebuie să uh, aibă de suferit beneficiarii finali, ci guvernele naționale Uh, social-democrații uh, cer introducerea unor uh, sancțiuni față de statele care promovează modele fiscale um, care duc la lipsa unor fonduri um, pentru finanțarea, de exemplu, spitalelor și a școlilor. Și este important să înțelegem că trebuie să lucrăm împreună și nu unii împotriva altora. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Weidenholzer, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bugetul comun este coloana vertebrală a Uniunii Europene care se bazează pe principiul solidarității. Uh, statele cărora le merge mai bine din punct de vedere economic își asumă anumite uh, responsabilități uh, sub, uh, suplimentare. Și este evident că fondurile trebuie să uh, fie cheltuite respectându-se anumite uh, criterii. Dacă aceste criterii nu sunt uh, uh respectate, atunci uh, fondurile res- respective nu pot fi considerate a fi cheltuite în mod uh, adecvat. Statul de drept este un, un principiu fundamental al Uniunii Europene și independența tribunalelor ține de statul de drept. Și dacă un stat membru sistematic nu respectă aceste principii, trebuie să putem uh, să reacționăm. Drept urmare, suntem de acord cu uh, acest instrument și mulțumim Comisia pentru inițiativa pe care a avut-o. Însă, pentru noi este deosebit de importantă implicarea uh, Parlamentului European, care este o autoritate bugetară și trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește și aceste fonduri. Vă mulțumesc. Putem trece la procedura intervențiilor spontane. Am acceptat patru solicitări, toate cele uh, cinci uh, solicitări. Doamna Șoidrova este prima un minut. Za udělení slova kolegyně kolegové. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Văd că unii vorbitori se tem um, de posibilele abuzuri de acest uh, regulament propus. Unii miniștri abuzează de uh, puterea lor. Unii, un, există astfel de riscuri și la nivel european, dar cred că uh, principiile europene trebuie apărate și la nivelul statelor membre și la nivel european. Și dacă au loc abuzuri, trebuie să avem instrumente la dispoziție pentru uh, a repara situația. De mai multe ori am votat activarea articolului 7 uh, și eu nu am votat niciodată pentru, pentru că se stigmatizează astfel guverne și acest instrument nu este suficient pentru a proteja bugetul Uniunii Europene și statul de drept. Avem nevoie de un sistem de apărare mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Zoană. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, am citit cu foarte mare acest, atenție acest raport, care mi amintește de cartea lui George Orwell. Uniunea Europeană devine în fiecare zi o fermă orwelliană în care unele state sunt mai egale decât altele. în cuprinsul raportului se vorbește de mai multe ori de mecanismul de cooperare și verificare dar din câte știu acest mecanism nu îl au decât două state din uniunea europeană. eu vă propun domnule comisar domnule președinte dacă doriți ca mâine să votăm acest raport înainte de acest vot să votăm ca toate statele din uniunea europeană să aibă mecanismul de cooperare și verificare. implementați l și la dumneavoastră acasă căci altfel acest raport nu va crea egalitate între state. principiul protejării uniunii europene poate să fie unul bun dar procedura mă îngrijorează foarte tare cine va fi în acest context câinele de pază al democrației în uniunea europeană? lecturând raportul de față am avut sentimentul că ne transmite frica că va rămâne cu buzunarele goale comisia europeană și vă dau un simplu exemplu amendamentul doisprezece care spune că identificarea unor deficiențe generalizate o face comisia care se bazează pe informații primite din toate sursele pertinente. ce înseamnă surse pertinente? eu sunt avocat și știu că într o astfel de situație trebuie să fie o formulare foarte clară surse pertinente înseamnă mass media înseamnă organizații înseamnă colegi din alte țări binevoitoare? domnule președinte trebuie să privim cu foarte mare atenție o astfel de reglementare. vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă respectați timpul de vorbire, așa încât toată lumea să poată lua cuvântul. Are acum domnul Maria un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul 7 protejează statul de drept și valorile Uniunii Europene, dar articolul 7 se află în cadrele tratatelor. Altfel spus, implementarea articolului 7 trebuie să respecte distribuția puterilor în UE. Articolul 7, deci, va funcționa doar atunci când UE deține anumite puteri. Sigur că noi dorim să combatem frauda, deficiențele, dar asta nu înseamnă că trebuie să exploatăm articolul 7 și să-l folosim ca un instrument politic pentru a ne amesteca întrebările interne ale unei țări. Pentru că asta ar echivala o politică neocolonială. Vă rog să rețineți atunci când Troica făcea ce făcea. Uh, noi am venit în Parlamentul European și am condamnat-o, dar nimeni n-a luat nicio măsură, deși ei încălcau statul de drept. Ni s-a spus că, deși bailout-ul era împotriva drepturilor fundamentale, era legal și legitim pentru Grecia. Deci haideți să fim foarte atenți cu implementarea acestui mecanism. Mulțumesc. Domnul Maletici, un minut, vă rog. Doamna Maletici. Ce zaštita ljudskih prava ljudskog dostojanstva eu. mulțumesc protejarea drepturilor omului, a demnității umane, valorile UE, statul de drept, nu uh, au vreo uh, nu uh, au vreo alternativă și vorbim acum și de protecția bugetului Uniunii Europene. Eu vorbesc aici de protecția protejarea noastră a tuturor. Uh, uh, nu putem lega această protecție de uh, fondurile UE vărsate unui stat membru. În cazul unor deficiențe sau unor încărcări, sistemele juridice, vom pedepsi încă și mai mult anumite state membre și vor exista mai puține sancțiuni în țările în care oricum deja sunt prea puține fonduri. S-au făcut ameliorări ale propunerii inițiale, dar trebuie să continuăm cu nuanțarea și ameliorările pentru a ne asigura o aplicare uniformă în toate statele membre, indiferent de fondurile despre care vorbim. Președintele, domnul Pop, ultimul vorbitor la Catch DI. Domnule Pop, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi bugetul uniunii europene este extrem de important pentru fiecare cetățean al statelor membre. prin acest buget este susținută dezvoltarea economică și socială a țărilor care fac parte din uniunea europeană. provin dintr o țară unde fondurile europene au contribuit la creșterea economică la creșterea locurilor de muncă la modernizarea sistemului de sănătate sau a infrastructurii. cu toții ne dorim ca banii europeni să fie cât mai bine folosiți în interesul oamenilor și tocmai de aceea avem instituții care să supravegheze modul de utilizare a banilor europeni. bugetul european este protejat de instituțiile europene și de instituțiile fiecărui stat membru însă introducerea unor criterii politice de sancționare în privința acordării fondurilor europene este un pas riscant. este important să existe criterii clar definite pentru a evita situația în care un stat membru poate să devină victima unor jocuri politice suspendarea fondurilor europene ar trebui să fie bine fundamentată pe norme obiective echitabile juste dincolo de orice dubiu sau contestare ori acest lucru nu reiese clar ca urmare a acestui mecanism propus. vă mulțumesc. trecem s a încheiat acum catch the eye și acum în numele comisiei are cuvântul domnul comisar oettinger domnule președinte doamnelor și domnilor am ascultat cu mare atenție ceea ce ați spus în uh, procesul de evaluare a acestui subiect. E foarte important să putem îmbunătăți acest început pe care îl avem și e important, e important ce se întâmplă cu legislația dumneavoastră. Văd că există o disponibilitate de a sprijini propunerea făcută de comisie cu anumite modificări. Un lucru trebuie să fie clar. Când vorbim de statul de drept și îl solicităm acestora în statele membre, atunci trebuie ca și procedura europeană să fie una care să respecte statul de drept nu ne putem permite să existe niciun fel de altfel de influențe. De aceea, în propunerea făcută de comisie, noi am spus foarte clar cum ne dorim noi să lucrăm, cum trebuie să lucrăm, cum trebuie să păstrăm obiectivitatea cum ținem cont de informațiile din părți terțe și informațiile din partea Curții de Justiție cum trebuie să fie auzit statul membru. Trebuie să aibă ocazia ca statul membru în cauză să se exprime. Și Comisia nu e singura răspunzătoare. Consiliul și Parlamentul joacă un rol important. Consiliul poate să, ref, să refuze propunerile făcute de comisie. Când trebuie să se ajungă la o decizie, atunci ei au responsabilitate. Statul membru în cauză nu ar trebui să se simtă neîndreptățit și dacă se simte așa, poate să se adreseze justiției. Și în următorii ani vom obține decizii din partea Curții de Justiție importante pentru viitor și ce se va întâmpla în viitor. Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră, vă mulțumesc că v-ați interesat de acest proces, atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului. Vă mulțumim, vă mulțumim și noi și acum trecem la doamna raportor, doamna Rubial, două minute, vă rog. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Închei foarte repede pentru că a fost o zi lungă și mai rămân intervenții uh, pe care colegii le vor face în plenar în această seară. Eu am ascultat cu multă atenție dezbaterea, înțeleg foarte bine care sunt îndoielile legitime pe care le-au uh, exprimat unii colegi și domnul Sarvama și eu însă ne luăm angajamentul să continuăm să muncim pe acest raport și să încercăm să găsim un acord cu președinția română. Uh, din puținul timp pe care îl mai am, uh, aș vrea să profit de el ca să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat la acest raport. E adevărat că pozițiile mm, noastre de coraportor nu erau foarte apropiate la început și totuși am colaborat foarte bine. Mulțumesc negociatorilor de la mm, grupurile politice și personalului de la Comisia de uh, Bugete și, bineînțeles, Uh, echipei comisarului Oettinger și domnului comisar, cu toții și-au adus contribuția la acest raport. Sper, sincer, că tot ceea ce am negociat în ultimele luni va fi aprobat mâine de acest plen cu ocazia votului și să putem să începem negocierile cu președinția română și să îmbunătățim textul și mai mult dacă se poate. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul celuilalt coraportor, domnul Sarvama. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru intervenții. Le-am ascultat cu cea mai mare atenție, bineînțeles. Permiteți-mi să Uh, vorbesc într-o ordine puțin neobișnuită și să încep cu mulțumirile și apoi uh, cu câteva cuvinte de încheiere. Le mulțumesc celor cărora nu le-am mulțumit uh, deja. Comisiei, comisarului și celorlalți care au lucrat pe acest dosar, raportorilor din umbră și, bineînțeles, secretariatului și colegilor foarte înțelepți de la Comisia de Buget și Control Bugetar. Și nu în cele din urmă aș mai spune următoarele. Doresc să mulțumesc în mod deosebit celor care au avut o abordare constructivă, chiar dacă nu au susținut în mod direct nici uh, propunerea, nici raportul final, sau au avut o abordare constructivă, cu rezerve, cu idei uh, pentru trialogul uh, care ne așteaptă. Și în cele din urmă aș mai spune că sunt foarte trist. De ce? Pentru că așa funcționează politica. Am auzit o mulțime de oameni în seara asta care, au, care nu au fost onești și s-au adresat înainte de toate alegătorilor lor naționali. Și ar trebui să înțelegem că în ultimii doi ani și jumătate am asistat la consecințele cele mai tragice ale vieții politice pentru o mare națiune și pentru întreaga Uniune Europeană și cred că știți la ce mă refer și din păcate asta este politica uneori. Așa că vă rog să încercăm să ne implicăm în mod autentic pentru o Europa mai bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, cu acestea încheiem dezbaterea și votul va avea loc mâine. Și ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi a acestei seri, raportul domnului Gigold cu privire la propunerea de regulament de instituire a programului Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal. Are cuvântul acum uh, pentru patru minute uh, doamna Scott Cato, uh, raportoarea. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate președinte, domnule Oettinger, stimați colegi. Lupta împotriva evaziunii fiscale, neplății taxelor, crimelor financiare nu poate să fie abordată de fiecare stat pe cont propriu, din cauza că există o dimensiune transfrontalieră, o creștere a colaborării și un adevărat răspuns european de luptă împotriva evaziunii fiscale e necesar. Din păcate, în Consiliu, guvernele au blocat dosare cheie, dosare care ne-ar ajuta să asigurăm o competiție loială pe piața comună, astfel încât și companiile și uh, oamenii foarte bogați să-și plătească partea transparența în raportarea de la țară la țară și apoi și o bază comună de impozitare pentru taxele digitale. acest Parlament trebuie să aibă puteri de codecizie în ceea ce privește chestiunile fiscale. Noi considerăm că Comisia a ales un instrument nepotrivit pentru a atinge acest obiectiv. Acesta va eșua și nu se va ține cont de, această, de clauza pasarele. Această clauză pasarele cere uh, unanimitate în loc să se utilizeze articolul 116. Nu Comisia, ci statele membre sunt cele responsabile. Ele au